Good afternoon, ladies and gentlemen. I'd like to start this afternoon. Bună ziua, domnilor și domnilor! Haideți să începem reuniunea noastră de după masă. E plăcerea mea să îi urez bun venit vicepreședintelui Dombrovskis alături de noi pentru dialogul structurat. Vreau să vă reamintesc că dialogul structurat are mai multe subiecte, stabilitatea financiară, serviciile financiare și Uniunea Piețelor de Capital. Este partea portofoliului de care ne ocupăm în dezbaterea de astăzi, deci vă reamintesc cu curtoazie să vă limitați la aceste subiecte în întrebările pe care le adresați. O să-i dau cuvântul domnului vicepreședinte pentru cuvântul introductiv și vreau să vă reamintesc că uh, vor fi alocate 5 minute uh, pentru Uh, întrebări și răspunsuri, deci puteți să adresați o, o întrebare și să primiți un răspuns și dacă doriți să reveniți, aveți dreptul să o faceți, dar vă rog să vă anunțați intenția dinainte și am să-i dau cuvântul domnule vicepreședinte. Doamne președinte, stimați eurodeputați, în primul rând vă mulțumesc pentru această invitație în comisie. Vreau să vă prezint uh, eforturile comisiei pentru ca sectorul financiar al Europei să fie mai dinamic, mai puternic, mai integrat. De, la, de ultima dată când am venit în fața comisiei dumneavoastră, uh, ne-am uh, păstrat cursul pentru obiectivele noastre de a finaliza Uniunea Piețelor de Capital până în 2019, să completăm ce lipsește, piețele care lipsesc în Uniunea Bancară și să creăm un cadru mai rezilient pentru sectorul nostru financiar. Am făcut eforturi uh, și în interior și cu partenerii internaționali în acest sens sigur, sunt multe provocări și în interior și în exterior care necesită o mișcare rapidă. Negocierile pentru Brexit au început ieri și se apropie ziua în care cel mai mare centru financiar al Europei se va îndepărta de uh, UE27. Și cu toate că avem o economie în creștere, în continuare avem provocări uh, care uh, frânează redresarea economică, cum ar fi un nivel ridicat de îndatorare, o creștere a productivității scăzută și, de asemenea, o lipsă de investiții pe termen lung în uh, infrastructură și în uh, piața de, în, în piața industrială, în sectorul industrial. Situația este, deci, una de incertitudine și, deci, e nevoie de eforturi uh, suplimentare. Fără regatul unit, uh, piețele de capital uh, au în continuare 15% din capitalizarea globală, dar fragmentarea um, este un obstacol în realizarea întregului potențial al sectorului nostru financiar. E nevoie, deci, de integrarea piețelor noastre financiare. Trebuie să fie mai puternice, pentru că uh, a, pentru a ajuta firmele din Europa să crească în dimensiune, să devină mai productive și să creeze locuri de muncă. E nevoie de piețe financiare mai sigure, astfel încât fluxurile financiare transfrontaliere din zona euro să poată, um, uh, să poată folo, um, să se desfășoare în beneficiul uh, economiei și pentru a absorbi șocurile, șocurile asimetrice. Și e nevoie de asemenea de o piață mai inovatoare. Pot să vă spun că noi facem eforturi pentru a ajunge de unde suntem acum la locul unde trebuie să ajungem. Și să încep cu Uniunea Piețelor de Capital. Mulțumită eforturilor dumneavoastră am făcut progrese în planul de acțiune pentru constituire a unei Uh, piețe de capital unică. Acum trei săptămâni am ajuns la un acord în principiu cu privire la securitizarea în siguranță și în condiții de transparență. Îl, îl uh, felicit îi felicit pe raportorii Paul Tang și Otmar Caras pentru acest acord. Este un uh, pas decisiv care ar putea să de, uh, um, deblocheze aproximativ 150 de miliarde, miliarde de euro în credite pentru menajuri și pentru companii. De asemenea, vreau să-i mulțumesc uh, lui Sirpa Pieticainen pentru munca sa în acordul uh, politic cu privire la consolidarea fondurilor uh, pentru capitalul de risc și antreprenoriatul social. Aceste noi reguli merg mână în mână cu uh, acel fond al fondurilor de capital de risc. Vom mobiliza până la 400 de milioane de euro din bugetul european uh, pentru acest fond care va avea până la 1,6 miliarde și care va fi uh, funcțional uh, în scurt timp. De aceea solicit Parlamentului European să încheie procedurile formale cât mai rapid. De asemenea, um, proiectul Uniunii Piețelor de Capital este la jumătatea mandatului și acum trebuie să construim pe realizările pe care le avem deja și să ne creștem ambițiile pentru integrarea piețelor de capital până în 2019. Sper că veți susține și acțiunile suplimentare pe care le-am anunțat în revizuirea la jumătatea termenului. De exemplu, vrem să facilităm condițiile pentru IMM-urile care își caută finanțare pe piețele publice, um, scăzând uh, cerințele de reglementare pentru IMM-urile cotate la bursă. Vrem să promovăm o supraveghere consistentă în întreaga Uniune Europeană și în afara acesteia. Um, Consultarea noastră publică cu privire la autoritățile de supraveghere a primit peste 220 de răspunsuri de la o mare, de la o amplă um, paletă de părți interesate și vom continua să lucrăm și în toamnă pe, acest, uh, uh, pe această inițiativă. De asemenea, susținem și finanțarea pentru uh, proiectele ecologice. Um, avem o piață în creștere a obligațiunilor ecologice și grupul de experți la nivel înalt pregătește orientări cu privire la uh, integrarea uh, sustenabilității, a durabilității în reglementarea noastră financiară. De asemenea, vom uh, depune uh, propuneri legislative, uh, cum ar fi cele pentru crearea unui cadru european, pentru obligațiunile acoperite și un produs pan-european personal de pensii. Sper că pot să mă bazez pe susținerea dumneavoastră pentru acestea. În ceea ce privește consolidarea sectorului nostru financiar, este vorba de un sector uh, care are un volum de câteva sute de milioane de euro. În noiembrie anul trecut am înaintat propuneri pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale sau a CCP-urilor pentru a ne asigura că autoritățile au instrumentele necesare atunci când o astfel de contraparte uh, eșuează. În mai am uh, depus, uh, ref, am, uh, depus uh, am inițiat reforme pentru a ușura cerințele de raportare pentru tranzacțiile cu instrumente uh, extrabursiere derivate Uh, prin colectarea datelor necesare într-un, într-o manieră mai proporțională. Acest lucru va beneficia, va fi mai ales în beneficiul contrapăților nefinanciare. Și săptămâna trecută am adoptat reforme țintite pentru supravegherea contrapăților centrale pentru a menține stabilitatea financiară. Uh, în momentul de față, tot mai multe tranzacții uh, cu produse derivate sunt desfășurate uh, printr-un număr mic de contrapărți centrale și Brexit pune noi provocări în modul în care supraveghem aceste entități. Propunerea noastră, propunerile noastre uh, au o abordare paneuropeană pentru supraveghere cu un sistem dual de supraveghere pentru CCP-urile sistemice din țări uh, care nu aparțin Uniunii Europene. În uh, circunstanțe specifice, uh, Sigur că, ca măsură de ultim resort, uh, unde e necesar să se uh, garanteze stabilitatea financiară, autoritățile pot să uh, ceară ca aceste entități să se stabilească în Uniunea Europeană. Acum, sectorul bancar. Salut faptul că Gunnar Hockmark și Peter Simon lucrează la pachetul bancar pentru a consolida reziliența băncilor europene. Săptămâna trecută, statele membre au atins un, au ajuns la un acord pe două părți importante din pachet. În primul rând, uh, acordul privind uh, ierarhia creditorilor uh, băncii, care permite băncilor mari să își creeze rezerve robuste um, prin stabilirea acestei clase de active europene, ceea ce va oferi mai multă claritate investitorilor. În al doilea rând, un alt acord cu privire la uh, la mm, dispozițiile tranzitorii pentru introducerea standardului internațional de raportare financiară numărul 9 și referitor la marile expuneri. Și sper că Parlamentul European va, se va mișca repede, astfel încât primele elemente ale pachetului să intre în vigoare înainte de sfârșitul acestui an. Privind spre viitor, Comisia lucrează la un acord pentru a finaliza reformele de la Basel. Nu e bine să prelungim incertitudinea, dar orice acord va trebui să mențină o sensibilitate suficientă în ceea ce privește riscul și va trebui să respecte specificitățile Uniunii Europene um, pe care le cunoaștem. Dat fiind numărul de reforme pe care le-am uh, inițiat din momentul crizei, uh, ar trebui să evităm uh, creșteri semnificative în cerințele privind capitalul. Pachetul bancar european uh, dorește, este parte dintr-o agendă mai amplă de consolidare a sectorului bancar um, pentru a ajunge la un sistem bancar cu adevărat paneuropean. De la începutul crizei, deja am avut realizări foarte importante. Rezoluția recentă a Banco Popular din Spania, uh, care a ieșit în mass media, uh, a fost foarte vizibilă și a arătat faptul că procedura pe care o avem în Uniunea Bancară este pe deplin operaționale. Dar sigur, odată ce se liniștește situația, trebuie să vedem cum putem să îmbunătățim lucrurile și mai mult. Avem uh, o propunere treptată și echilibrată de uh, constituirea unui sistem european de uh, a depozitelor. Trebuie să facem progrese aici, pentru că numai cu acest element vom avea o uniune bancară completă. Și pentru a face acest lucru. Comisia consideră că e foarte important să mișcăm repede către uh, un uh, sistem suficient de stabil. În încheiere, uh, redresarea care este în curs este o șansă de a consolida poziția noastră în fața provocărilor. Acum este momentul să încheiem ceea ce am început, să accelerăm eforturile pentru integrarea și pentru stabilitatea financiară și să completăm uh, Uniunea Bancară și Uniunea Pieților de Capital. Vă mulțumesc pentru atenție! Trecem direct la întrebările din partea grupurilor politice, din partea PPE, domnul Marticello, din 5 minute. Mulțumesc, domnule comisar. O întrebare și după aceea vă voi cere o informație în legătură cu o notă care va parveni semnată de o serie de colegi. Deci avem reechilibrarea conturilor băncilor între 2013 și 2017. Costul, costul conturilor curente a crescut cu 17%, în jur de 5, 15% în medie. Deci chiar dacă nu a existat o um, recapitalizare internă, consumatorul plătește costul gestiunii imprudente anumitor instituții bancare. Deci, considerați că este corect? Considerați că consumatorii și clienții băncilor trebuie să contribuie la aceste costuri? Cum uh, uh, Cum frânăm uh, costurile de gestiune a conturilor curente, care este în continuă creștere. Unele bănci cer uh, depunătorilor să contribuie în acest, uh, în acest fel și consideră că este un fel de taxă sau contribuție. Uh, vi se pare just? Din partea noastră am trimis o scrisoare semnată de peste 40 de colegi prin care v-am cerut uh, poziția în legătură cu creditul la consum, creditul pentru consum, un produs foarte frecvent în Italia, cu un nivel uh, foarte scăzut de risc. Și chiar dacă riscul este foarte scăzut, cei care contractează un credit la consum utilizează o rată de ponderare a riscului de 85%, ar trebui să se treacă la 35% pentru a elibera capitalurile pentru creditele ipotecare și pentru lansarea economiei. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această întrebare. Într-adevăr, de fapt erau mai multe întrebări. În primul rând, în legătură cu costurile conturilor curente. Aș spune că există mai mulți factori în spatele acestor costuri, inclusiv dobânda foarte scăzută în care se funcționează sectorul bancar și probabilitatea de a care se reflectă și în costuri. Examinăm cum putem să îmbunătățim serviciul pe care îl primesc consumatorii în planul de acțiune pentru servicii financiare, o comparabilitate mai bună a produselor, informații mai bune și uh, instrumente de comparare a taxelor uh, percepute de diverse bănci. Uh, consumatorii vor putea astfel să aleagă produsele care sunt mai puțin costisitoare. Asta în plan de acțiune pentru servicii financiare. După aceea, în ceea ce privește recapitalizarea internă, uh, și acest lucru a fost uh, convenit pentru a uh, proteja contribuabililor, pentru că aceștia să nu trebuiască să plătească pentru greșelile sectorului bancar. Se prevăd sancțiuni penale în legislația națională și după aceea supravegherea este un instrument foarte important al guvernelor. După aceea, uh, am primit scrisoarea dumneavoastră din 14 iunie pe care o evaluăm uh, propunerea CRR CRL este, CRL este la Parlamentul European, noi eh, evaluăm discuția în ceea ce privește riscurile bazate pe eh, tipul de produs. Și după aceea, bineînțeles, eh, ideea ca produsele respective să fie mai puțin riscante decât altele. Vă mulțumesc uh, din partea S și de Nina Ghil. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte, bun venit și vă mulțumesc pentru prezentare. Uh, în primul rând, pe prezentarea dumneavoastră, în care tocmai ați prezentat forme de supraveghere pentru a face CGP mai robustă și împărtășesc necesitatea de a investi în certitudinea mediului de afaceri. Mi se pare important să existe o cooperare mai puternică între Banca Națională a Angliei, ESMA și BCE, însă am preocupări în legătură cu această propunere pentru că uh, lasă ușa deschisă relocării uh, CCP-urilor din Regatul Unit. Dar chiar dacă toate cifrele arată că relocarea, relocalizarea CCP-urilor uh, din, din Regatul Unit va duce la cost, creșterea costurilor de compensare și la creșterea celor de capital, creșterea celor de capital, cum veți susține uh, un, proiectul dumneavoastră emblematic al Uniunii Monetare și cum vom putea să avem un intermediar uh, imparțial uh, Trebuie să vorbim despre fapte obiective pentru a proteja uh, serviciile financiare și nu uh, să nu ne bazăm pe beneficiul comercial al unui stat membru asupra altuia. Ideea mea suplimentară era în legătură cu uh, partea bazată pe finanțele durabile în uh, Uniunea Piețelor de Capital. Uh, trebuie să avem mari investitori instituționali care să nu investească în resurse um, bazate pe carburanți fosili. Să ne asigurăm că um, împrumuturile pentru infrastructură beneficiază de un tratament mai flexibil și statele membre trebuie să fie încurajate să facă investiții mai ecologice cum veți uh, trata aceste uh, probleme? Vă mulțumesc foarte mult. Din nou, au fost două întrebări. Una în legătură cu propunerea noastră recentă în legătură cu CCP-urile din statele uh, terțe și a doua în legătură cu finanțele durabile. Pentru a începe cu prima, am calibrat propunerea noastră pentru a asigura stabilitatea financiară, evitând uh, fragmentarea piețelor de compensare. Bineînțeles că există un impact, dacă există un impact, avem nevoie și de o evaluare de impact și felul în care am examinat lucrurile este că autoritățile pot să decidă în cazul în care uh, consideră că nu vor putea rezolva preocupările bazate de uh, uh, stabilitatea financiară, pot să o facă prin uh, instrumente duale. Există variații foarte mari. Uh, citesc chiar pe colegii dumneavoastră din comisia aceasta care ne arată că spectrul de utilizare este divers. Pot să-l citez pe domnul Marcus Ferber, care a spus că comisia și-a pierdut curajul și că nu avem nevoie de o analiză de la caz la caz, ci doar o regulă clară și că compensarea europeană trebuie să aibă loc sub jurisdicția europeană, fără excepție. Și după aceea pot să citez pe Case Wimburn, care spunea opusul că această politică va distorsiona piața și uh, va uh, duce la pierderea uh, profitabilității. Există așadar un spectru foarte larg de opinii pe care trebuie să le avem în vedere. După aceea, ceea ce privește uh, finanțarea durabilă și finanțarea, finanțele private pot să aibă un rol în atingerea obiectivelor de la Paris. Acest lucru apare foarte proeminent în evaluarea noastră la jumătate de perioadă. Așteptăm uh, raportul intermediar din, part, intermediar din partea grupului de nivel înalt uh, la mijlocul lui iulie pentru a discuta acest raport și așteptăm raportul final în decembrie, ca, în urma căruia vom formula strategia noastră în legătură cu finanțele durabile. Însă, dacă ne uităm la cantitatea de investiții necesară pentru a asigura obiectivele de la Paris, pentru a limita încălzirea globală la sub 2 grade Celsius, este foarte clar că nu poate să fie făcută doar cu finanțe publice și că este nevoie de foarte multă finanțare privată. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pre, predau, îmi dau mie însă cuvântul uh, în ECR. Uh, voi vorbi și eu despre CCP uh, și în zilele crizei financiare, G8 a spus că asemenea contracte uh, vor fi utilizate pentru a rezolva caracterul interconectat al piețelor uh, mondiale. Uh, aceste riscuri sunt transferate global în mod opac și acest de măsuri urmau să devină standard uh, la nivel mondial și mă bucur că aceste măsuri au fost preluate și de alte jurisdicții și de aceea mă preocupă câteva dintre detaliile propunerii de săptămâna trecută. Uh, poate puteți să-mi dați asigurări în legătură cu angajamentul uh, Comisiei în legătură cu compensarea centrală și că această compensare este în, are încă o poziție puternică. Uh, puterea este dată băncilor centrale și nu uh, supraveghetorilor. Pentru a vă da un exemplu, dacă citesc textul, dacă o autoritate națională sau ESMA decide că un CCP european poate să ia o uh, decizie de supraveghere, orice bancă națională poate să um, Uh, aibă drept de veto împotriva acestei decizii. Dacă se decide o marjă de ajustare a datoriei Ungariei, uh, s-ar părea că Banca Centrală Maghiară ar putea să uh, dea un vot de veto, potențial să destabilizeze și să pericliteze o serie de bănci la nivel global. Mă întreb dacă este de acord, sunteți de acord cu interpretarea mea sau că politicile de um, politicile monetare și cele bazate pe riscul sistemic ar trebui să fie în mâna autorităților de supraveghere. Pe această întrebare, la această întrebare, în primul rând, vreau să vă asigur că Comisia este angajată pentru funcționarea globală a piețelor financiare și unde riscurile de pe piața globală au un impact asupra stabilității pieții Uniunii Europene în zona euro sau într-un anumit stat membru, nu putem să ignorăm acest risc. Deci, propunerea Comisiei permite privirea acestui risc și uh, asumarea acțiunilor necesare cu toate garanțiile necesare în acest proces. Însă, bineînțeles, băncile emitente au un cuvânt de spus în aceste probleme. În acest caz pot să revin cu, în cele două minute care îmi rămân, încerc să Văd care este rolul băncilor centrale, pentru că se sugerează că au ultimul cuvânt de spus. Înseamnă că uh, apar probleme legate de stabilitate financiară versus uh, politică monetară. Stabilitatea financiară este mai presus decât politica monetară sau sunt interschimbabile? Aș spune că ESMA și băncile centrale care aveau un cuvânt de spus în această temă uh, ar fi putut să echilibreze aceste considerente. Poate că câteodată se poate găsi un echilibru. Vă mulțumesc. Trecem la grupul ALDE, domnul Ramon Tremosa. Mulțumesc, domn, domnule președinte, domnule vicepreședinte Dom, Dombrovskis. Bun venit din nou la Parlament, stimați colegi. Uh, datoria guvernamentală nu este fără riscuri și nu trebuie să fie tratată ca atare. Nu doar uh, uh, asta. aceasta este părerea și FMI, a băncii de organismului de supraveghere. Împărtășiți această opinie și care sunt măsurile concrete pe care le aveți în vedere? Veți face o propunere legislativă în legătură cu uh, Uh, datoria guvernamentală ca un activ uh, de risc. După aceea există problema concentrării datoriei comune în mâinile în câtorva uh, creditori locale. Acest lucru s-a triplat în timpul crizei, în Spania s-a dublat, deci există un risc în caz de criză. Deci întrebarea este următoarea. Este Comisia pregătită să rezolve această problemă propunând uh, limite de expunere ale guvernului la creditorii interni? Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. În ceea ce privește prima întrebare, într-adevăr, ne gândim uh, la această problemă în documentul de reflecție în legătură cu aprofundarea Uniunii, Euro- Uniunii Monetare Europene. Acest document se constituie în două stadii. În primul rând, un stadiu mai imediat, care este mai prescriptiv, mai concret în legătură cu care înainte, și în al doilea rând, stadiul unde avem um, opțiuni mai deschise și diverse posibilități pentru statele membre în aceast, legătură cu această primă întrebare, pe termen scurt, sugerăm să ne bazăm pe uh, munca ESRP, uh, prin uh, obligațiuni suverane care nu implică o mutualizare fără, deci fără să implice um, distribuirea riscului. După aceea, în a, a doua fază, care este mai reflectivă, ne gândim la activele sigure europene, care ar fi unele opțiuni care ar implica mutualizarea și tratamentul de reglementare al datoriei suverane. Deci această problemă este deja prezentă. În ceea ce privește expunerile suverane, într-adevăr, este una dintre modalitățile de a trata acele lacune, în acele cicluri între bănci și guverne, însă nu ne gândim la limitele de expunere, ci propunem același tip de obligațiuni, de titluri de schimb bazate pe obligațiuni. Băncile vor putea să, public, să cumpere diversificându-și uh, activele prin crearea acestui european, produs european, creăm și un produs pentru băncile europene care vor, vor putea achiziționa aceste active, ceea ce va permite diversificarea. Vă mulțumesc. Am, mai am 30 de secunde. Uh, uh, care este părerea dumneavoastră în legătură cu întrebarea pe care am ridicat-o anterior? Deci, uh, datoria guvernamentală este un activ riscant sau nu? Care este părerea dumneavoastră personală? Nu vreau să creez confuzii pentru că este o problemă foarte delicată prefer să nu improvizez pe acest subiect. Știți eh, tratamentul actual care eh, este de a considera că rata de risc este zero. Deci dacă discutăm riscuri non-zero pentru datoria suverană, în documentul nostru de reflexie, eh, includem și uh, garanții puternice în ceea ce privește stabilitatea financiară, instabilitatea, riscul de instabilitate financiară care putea să decurgă din o asemenea decizie. Deci ar fi mult mai ușor dacă începem de la zero, într-un sens, dar nu începem de la zero, începem de la situația actuală și trebuie să ținem cont de implicațiile pentru stabilitatea financiară. Și acest lucru îl includem în documentul nostru de reflexie. Da, domnul Temosa credea că va fi un răspuns de un cuvânt. Uh, trecem la grupul GUE, domnul Papadimulis, cer scuze pentru pronunție. Uh, Mr. Dobrovskis. Ați uh, pronunțat uh, corect. Domnule Dombrovskis, uh, voi vorbi în elenă, deci am să vă rog să vă folosiți căștile. Καλώς ορίζω για μια ακόμη φορά στην Επιτροπή μας, κύριε Αντιπρόεδρε. Aș dori să vă urez bun venit la comisia noastră, domnule vicepreședinte. Am ascultat când ați spus că este important uh, să ducem la bun sfârșit uh, Uniunea Piețelor de Capital și Uniunea Bancară, însă mai există un al treilea pilon, și anume Sistemul European de Garantare a Depozitelor. Și la acest pilon nu facem uh, progrese. Cu toate că uh, Comisia a făcut o propunere aici. Am ascultat-o pe doamna Lagarde, care a spus ieri că este pentru și domnul Draghi a spus că fără un sistem european de garantare a depozitelor bancare nu ar putea să uh, uh, fim protejați față de riscurile sistemice. Unele state membre la Consiliu își doresc să nu ajungem să facem asta sau să se întârzie cât mai mult. Dar ce părere are uh, Comisia? Iar apoi, ați uh, spus că zona euro suferă de pe urma unor, uh, unei lipse de uh, investiții. Um, sau unei... Este vorba de prea puține investiții față de cât ar fi nevoie în caz de criză. În plus, ați spus că s-ar putea să existe o descurajare suplimentară din partea uh, țărilor cu un mare excedent, uh, cum este Germania, care depășește și încalcă se regulile. de asemenea că ar fi nevoie de o consolidare în țările din Sud, care au o rată de investiții mult mai scăzută față de media europeană. Aș vrea să știu care este poziția dumneavoastră și ce inițiative poate lua Comisia pentru a îmbunătăți lucrurile. Uh, okay, uh, so uh, uh, two questions on the first. La prima întrebare, în ceea ce privește sistemul uh, de asigurare a depozitelor, într-adevăr, este ceva ce am menționat și în uh, intervenția mea introductivă. Uniunea bancară are trei piloni, supraveghere unică, supra, rezoluție unică, asta avem deja, și urmează al treilea pilon, uh, sistemul de asigurare al depozitelor. Tocmai de aceea am făcut o propunere legislativă, însă uh, acest dosar acum este în mâna colegiuitorilor. Consiliul și Parlamentul uh, trebuie să facă progrese la acest dosar, bineînțeles. Suntem într-un contact cât se poate de strâns cu colegiuitorii, de exemplu, la Consiliu acum se lucrează la colectarea informațiilor pentru a se asigura contribuții bancare ajustate la risc, la sistem. Asta reflectă și uh, principiul că mai mult risc trebuie să însemne și o mai mare contribuție la sistem. ne uh, bazăm și pe uh, munca Parlamentului European și a uh, raportoarei Ester de Lange. Deci mingea este în terenul colegiuitorilor acum. Din punctul nostru de vedere, noi suntem dispuși să sprijinim și să facilităm această muncă. La a doua întrebare, în ceea ce privește investițiile. Într-adevăr, la investiții avem o serie întreagă de inițiative uh, ce merită menționate. Unele la care v-ați referit sunt noi, de exemplu în documentul nostru de reflexie privind aprofundarea Uniunii Economice și Monetare, menționăm trei opțiuni pentru o funcție de stabilizare a Uh, fiscală a zonei euro și una dintre ele include o, un sistem de protecție a investițiilor. Practic recunoaștem că adesea uh, investițiile publice sunt primele care sunt uh, reduse în criză, dar asta subminează și potențialul de creștere al statului în viitor. Astfel, s-ar permite statelor membre să-și adapteze investițiile um, sau să sprijine investițiile și în momente de criză economică. Aceasta este inițiativa uh, ce apare și în documentul nostru de reflexie. Mai avem inițiative precum EFSI, uh, fonduri uh, structurale și de coeziune disponibile pentru statele membre. În Grecia Există un plan specific pentru creștere și locuri de muncă. Uh, punem în aplicare și măsuri uh, speciale pentru sprijinirea investițiilor în Grecia. Deci, um, Investițiile sunt prioritatea noastră și acest lucru se reflectă și în practică. Doamna președinte, înțeleg că aveți multe întrebări, dar am să vă rog să aveți întrebări mai scurte și dacă se poate mai puține. Domnul Gigold, mulțumesc, doamnă președinte, pentru această provocare lansată. Bun venit, domnule comisar. La fel ca Nina Ghil, aș dori să salut și să laud uh, angajamentul dumneavoastră în ceea ce privește piața de investiții durabile. Ați promis asta și uh, faceți uh, bune progrese, deci sunt vești bune. Dar trebuie să menționez și un subiect mai puțin plăcut și anume implementarea BRRD în cazurile NPS și Banco Popular. Din punctul meu de vedere, riscăm să punem sub semnul întrebării încrederea și reputația sistemului nostru, iar prevederile de recapitalizare uh, prudențială se bazează și pe impuls, impulsul uh, comisiei respective. Știți că recapitalizarea de acest gen este rară și este legală numai în circunstanțe foarte restrânse. Vă întreb, deci, domnule comisar, sunteți dispus să ne raportați în scris și în detaliu de ce considerați că în cazul NPS au fost înregistrate toate condițiile pentru o recapitalizare ca măsură de precauție? De, deci, cu toate că cazul NPS durează de atât de mult timp, în continuare evaluarea se bazează pe date din 2014, dar nu a fost făcută o analiză a calității activelor pentru a se asigura că banca este într-adevăr solvabilă. Și nu în ultimul rând, cum puteți explica în cazul NPS faptul că toți investitorii vor fi compensați, indiferent de dacă sunt milionari, deci oameni care au investit foarte mult în obligațiuni, sau nu? Uh, asta este un tratament inegal față de investitorii la Banco Popular care își vor pierde banii. Cum explicați asta? Um, cum explicați uh, investitorilor spanioli că vor fi tratate altfel decât uh, cei uh, italieni? Domnul comisar, da, o să ne întreagă de întrebări în principiu pentru a compara NPS și Banco Popular. Întâi trebuie menționat faptul că cele două bănci urmau două proceduri diferite, amândouă prevăzute în BRRD. În cazul NPS era vorba de uh, recapitalizarea uh, ca măsură de precauție și în cazul Banco Popular era rezoluția. Deci uh, anumite condiții trebuie să fie îndeplinite pentru recapitalizare. În primul rând, banca nu trebuie să fie în prag de faliment, sau să aibă probabilitate de a da faliment și există anumite restricții precum pierderile suferite uh, sau probabile nu pot fi uh, văzute ca ajutor de stat. Și s-au aplicat aceste criterii când s-a făcut recapitalizarea. S-a făcut și un um, plan um, pentru a se asigura că banca revine la o situație mai bună și s-a uh, prevăzut și o partajare a poverii, cum este în cazul ajutorului de, ajutorului de stat. În cazul investitorilor, investitorii uh, cu amănuntul, deci privați, au fost compensați pentru că s-a ajuns la concluzia că um, vânzările nu au fost conforme. În ceea ce privește Banco Popular, situația a fost diferită, deoarece SSM a ajuns la concluzia că Banco Popular um, este sau este pe cale să intre în, în faliment. Deci, uh, banca a fost uh, supusă um, Comitetului Unic de Rezoluție, care a decis rezoluția. Și asta a dus la rezultate diferite în cele două cazuri. În ceea ce privește datele din 2014, de fapt, au folosit date mai recente. Și, bineînțeles, uh, suntem dispuși să vă răspundem la, la întrebări și să vă punem la dispoziție informațiile necesare. Mulțumesc! David Coburn acum. Mulțumesc, doamna președinte. În calitate de comisar pentru stabilitate financiară, puteți explica de ce Uniunea Europeană dorește să crească riscul financiar? Comisia a propus de curând um, relocarea um, casei de compensații din Londra. 900 de miliarde de derivate uh, bazate pe euro sunt tratate în fiecare zi, însă mișcarea mutarea va adăuga risc, complexitate și costuri. Dumneavoastră spuneți că este ultima soluție finală, dar um, se poate da un preaviz aici? Um, euro, zona euro are nevoie de acces la finanțele internaționale, dar s-ar dubla costul uh, marjelor. 77 de miliarde de dolari ar costa asta și va fi până la urmă suportat de uh, întreprinderile care operează în zona euro. Londra poate oferi uh, compensație uh, în ieni, în dolari și nu uh, trebuie să aibă un sediu acolo. Iar uh, autoritățile de reglementare americane sunt foarte mulțumite de asta. Considerăm că este o acțiune din partea unei uh, um, UE protecționistă. Uh, Michael Spencer, președintele grupului Next, a considerat că se uh, încalcă principiile pieței uh, libere. Scott O'Maya a spus că mutarea ar avea consecințe enorme pentru tranzacțiile transfrontaliere. Christopher, Christopher Giancarlo, șeful FTC, a spus că mutarea ar reduce Uh, poten uh, potențialul de descoperire a expunerii la risc. Dacă încercați să reabilitați euro și reputația sa la nivel global, atunci propunerile de protecție ale Comisiei sunt un pas înapoi. Și arată că um, Comisia nu, este, nu ia în serios rolul euro ca o uh, monedă de rezervă la nivel global. Ce este atât de fragil la UE încât să aibă nevoie de un fel de, de, un fel de geoblocare financiară? Iar apoi, de ce se teme UE așa de mult de piețe și de a lăsa la latitudinea consumatorilor alegerea? Președinte, am să vă rog să vă limitați întrebările la două minute și nu mai mult. Domnul comisar, în ceea ce privește propunerea privind CCP-urile. Propunerea și-a publicat, comisia și-a publicat propunerea am um, analizat riscurile financiare, și am explicat cum am luat decizia. Câteva elemente. Întâi, cine ia decizia? Acest lucru este clar prevăzut în propunerea noastră uh, legislativă. ESMA și BCE, care este Banca Centrală în zona euro, ia acestea propun și Comisia Europeană decide pe baza propunerilor acestor autorități. Au existat uh, uh, mai multe cifre în ceea ce privește potențialul impact. Ați menționat efectul asupra uh, marjelor, care ar um, însemna practic o dublare a costului. E bine, evaluarea noastră a impactului publică arată o creștere de 8 până la 12% numai. Din nou, nu introducem o politică bazată pe loc, în mod automat. Este ceva ce ar putea avea în considerare ESMA și BCE dacă consideră că sistemul de supraveghere duală nu uh, prevede garanții suficiente și nu permite uh, abordarea eficientă a riscurilor financiare. Ați menționat și noastră o serie întreagă de riscuri. Concentrarea aduce și ea cu sine anumite riscuri ce trebuie ce nu trebuie uitate. Doamna Swinburne, da, uh, derivatele pe bază de yen au um, o politică în ceea ce privește locul atașate. Următoarea întrebare din partea ENF. Domnul Hanemans. Ehm, ja, ik zal Nederlands spreken, eh, meneer de commissaris. I'll speak Dutch, <laughs> if you don't mind. Um... Voi vorbi în neerlandeză, domnule comisar. Aș dori să revin la întrebarea domnului um, Coburn. Încep, lucrați la revizuirea pieței unice de capital după cum am văzut, suntem în uh, plin Brexit. Este foarte important acest element. Ce se întâmplă cu principiul armonizării? Va fi specific? Va fi general? 751.000 de persoane lucrează în sectorul financiar. 80 de miliarde este suma afectată, toată lumea știe că se va pierde din, din eficiență, um, se va pierde din personal. De ce nu puteți prevedea o abordare treptată, astfel încât Uniunea Piețelor de Capital să nu se fie accelerată, ci să se adapteze la ritmul negocierilor pentru Brexit. De ce apăsați pedala de accelerație în loc de frână? Uh, well, uh, on uh, Brexit. Uh... În ceea ce privește negocierile pentru Brexit, după cum știți, ele au început ieri un prim set de uh, puncte vor fi discutate, uh, drepturile cetățenilor, bugetul UE, frontiera irlandeză. partea ce ține de negocierile de ordin financiar vor avea loc uh, într-o următoare etapă, când se va finaliza această primă parte. Din partea Uniunii Europene, avem, trebuie în continuare să ne gândim la ce se va întâmpla când cel mai mare centru financiar al Uniunii Europene va fi în afara Uniunii Europene. Se va muta în afara Uniunii Europene. Și um, propunerea se bazează pe această pre premisă. Iar faptul că cel mai mare centru financiar al UE uh, va ieși din uh, cadrul EMIR, uh, și anume cadrul privind infrastructura piețelor la nivel european, Um, de ce acest lucru trebuie uh, luat în considerare și am făcut asta în propunerea noastră. Domnul Arnemanț, mai am două minute, doamnă președinte. Bun, deci dacă am înțeles bine, nu excludeți ca în cadrul negocierilor de Brexit să se încerce stabilirea unor noi relații cu Londra ceea ce ar putea să însemne că Londra este văzută altfel decât pur și simplu ceva în afara Uniunii Europene. Deci lăsați ușa deschisă în cadrul negocierilor cu statele, cu Regatul Unit. Londra, ca centru financiar, ar putea să mențină legături strânse cu, Uniuni, uh, cu Uniunea Europeană. Să avem un concept flexibil mai degrabă decât un concept care vede Londra ca fiind pur și simplu în afară. Uh, well, uh, the uh, proposal as... Propunerea, așa cum vedeți, este uh, o propunere care nu este specifică uh, față de un anumit stat membru. Este o propunere care se referă la contrapartidele centrale din statele terțe și asta are implicații și cu, cu mm, asupra unor contrapartide uh, din afara Regatului Unit, asupra supravegherii. Nu trebuie văzută ca o propunere care privește numai un singur stat membru. Încă o dată, am menționat uh, care este argumentul nostru pentru a veni cu această propunere. Bineînțeles, acum colegiuitorii Uh, trebuie să analizeze aceste propuneri, inclusiv Parlamentul European. Mulțumesc! Gunnar Hockmark, acum în numele PPE. And thanks to you, Commissioner. Mulțumesc, mulțumesc și dumneavoastră, domnule comisar. În ceea ce privește revizuirea uh, BRD, SRM și ierarhizarea, uh, vreau să vă spun că intenționez să elaborez raportul meu în acest domeniu, mai ales în ceea ce privește ierarhia, Um, și recomandarea mea pentru comisie va fi aceea de a alege procedura accelerată pentru a merge în ritm cu Consiliul. În ceea ce privește prezentarea dumneavoastră eh, de la începutul reuniunii, vreau să revin la Uniunea Piețelor de Capital. Pentru că eh, știți eh, că se întâmplă ceva important acum, negocierile uh, Uh, Brexit și uh, m-ar interesa să știu cum priviți acest uh, proces, cum credeți că va influența ieșirea Marei Britanii oportunitatea de a dezvolta, posibilitatea de a dezvolta o Uniune a Piețelor de Capital puternică și de asemenea care vedeți, ce riscuri vedeți privind stabilitatea financiară, pentru că totuși City-ul londonez are o o amploare și o greutate încât mi-e greu să-mi imaginez cum vom putea să continuăm cu inițiativa privind piețele de cap- Uniunea Piețelor de Capital uh, ca și înainte de decizia privind Brexitul. V-aș fi recunoscător dacă mi-ați spune mai multe. Da, mulțumesc. În primul rând, vă mulțumesc pentru uh, clarificarea cu privire la ierarhizarea creditorilor, da, mă bucură această veste, pentru că Consiliul a, a avut un acord, a ajuns la un acord privind această parte a pachetului, deci ne bucurăm dacă și Parlamentul European se mișcă repede și astfel vom putea să finalizăm um, acest dosar până la sfârșitul anului, ceea ce va permite băncilor să își uh, constituie rezerve pentru recapitalizare internă suficient de solide în timp util. Apoi, ca să trec la întrebarea cu privire la efectele ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană asupra Uniunii Piețelor de Capital. Așa cum ați uh, subliniat și dumneavoastră, uh, Brexitul va face această misiune a Uniunii Piețelor de Capital mai dificilă, dar și mai importantă. Va fi cu atât mai important să uh, dezvoltăm Uniunea Pieților de Capital în Uniunea celor 27 de state membre. Acest lucru este reflectat în uh, revizuirea la jumătatea termenului a Uniunii Pieților de Capital, în care creștem uh, ambițiile referitoare la munca pe care o avem de făcut pentru a veni cu noi idei, noi propuneri în mai multe domenii. În orice caz, obiectivul este acela de a um, elimina barierele transfrontaliere în Uniunea Europeană pentru a permite um, creșterea companiilor, uh, pentru a le facilita accesul la finanțare în Uniunea Europeană, pentru a maximiza potențialul pieței interne a Uniunii Europene, care nu este exploatat uh, în momentul de față la adevăratul potențial. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai aveți timp dacă doriți să reveniți. Nu trebuie să o faceți. Intervenție fără microfon. Mulțumim! Următoarea întrebare din partea și de domnul Alfred Sant. Mulțumesc, doamnă președinte. Două întrebări. Prima se referă la serviciile financiare Ah, unul dintre sectoarele de activitate de care răspundeți, care ar trebui să impulsioneze și economiile statelor membre periferice. Însă, în ultimii ani, uh, LuxLeaks și scandalul privind Panama Papers uh, ne-au arătat că, de fapt, sunt mai multe controverse privind uh, spălarea de bani, evaziunea fiscală și planificare fiscală agresivă. Um, și planurile privind uh, competiția, eliminarea competiției uh, prin uh, scăderea ratei impozitelor, e bine, eforturile noastre par să fie deocamdată fără rezultate. Totuși, Uniunea Europeană își dorește să rămână competitivă în, în contextul globalizării. Se trebuie făcute eforturi renoite în direcția Uniunii Piețelor de Capital. Nu considerați, nu considerați că ar fi nevoie de un cod de conduită profesională la nivelul companiilor și personală în domeniul serviciilor financiare? Uh, poate că ar trebui să existe autoreglementare, dar care să fie uh, supravegheată de către o autoritate independentă. În al doilea rând, sectorul asigurărilor. Uh, directiva cu privire la asigurări, uh, IDD, trebuie să fie pusă în aplicare până în 2018, inclusiv patru acte delegate care specifică niște prevederi cheie cu privire la guvernanță, la supraveghere, conflicte de interese um, și tipurile de raportare actele delegate sunt obligatorii pentru statele membre, trebuie să fie puse în aplicare de statele membre până în 23 februarie și au o importanță semnificativă pentru întreprinderi, dar Comisia încă nu a adoptat aceste patru acte delegate. Deci uh, mă întreb dacă vor intra în vigoare până în octombrie 2017, uh, ceea ce lasă foarte puțin timp statelor membre pentru punerea în aplicare până în februarie 2018. Uh, acestea reglementează mai ales sectorul IMM-urilor, dar timpul de punere în aplicare nu este realist, nu uh, permite luarea în considerare a proporționalității. Și într-o țară ca Malta, de unde vin eu, majoritatea companiilor de asigurări sunt uh, companii mici sau chiar microcompanii și uh, povara de reglementare este resimțită foarte puternic acolo. Puteți să considerați o uh, să luați în considerare o amânare a termenului de punere în aplicare a acestei directive? Mulțumesc! Mulțumesc, da. O întrebare foarte condensată. Într-adevăr, de fapt, au fost două întrebări. Una referitoare la serviciile financiare în contextul uh, evitării obligațiilor fiscale și a planificării fiscale agresive și una referitoare la asigurări. Să încep, să încep cu prima întrebare. Sunt mai multe inițiative pe care le-am întreprins. Ați menționat uh, deja uh, unele în domeniul impozitării. Punem în aplicare um, inițiativa OCDE de a lupta împotriva eroziunii bazei de impozitare și a uh, transferului profiturilor. Acest lucru a fost uh, decis la nivelul OCDE și noi venim chiar cu o agendă mai ambițioasă la nivel european facem eforturi pentru a progresa cu normele împotriva spălării banilor. Avem un grup de consilieri financiari care lucrează și deja companiile intermediare fac sunt uh, subiecții um, unor noi norme în directivă și planificăm un pas suplimentar pentru a consolida um, normele care privesc pe intermediari în problema planificării fiscale agresive. Deci aceste propuneri vor, uh, vă vor fi prezentate foarte curând. Deci va exista o inițiativă legislativă pentru a introduce un sistem de um, divulgare a informațiilor monetare pentru a evita uh, portițele de scăpare și alte inițiative pe care le-aș menționa ar fi o propunere cu privire la raportarea uh, țară cu țară și, și de asemenea, uh, revizuirea directivei privind combaterea spălării banilor. Deci, multă muncă de făcut. De asemenea, uh, lucrăm la cadrul de guvernanță uh, care există deja și care prevede și putem eventual să consolidăm garanțiile existente sau să vedem cum am putea să le extindem. Apoi, să răspund la cea de-a doua parte a întrebării dumneavoastră, referitoare la punerea în aplicare a directivei privind privind asigurările, e clar că um, așa cum au decis uh, colegiuitorii, um, țările trebuie să pună în aplicare um, legislația, adăugând, dacă consideră că este necesar, uh, norme de uh, implementare, dar uh, fără a putea schimba um, elemente din uh, text. Noi vom adopta actele delegate în colaborare cu Agenția pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale în următoarele săptămâni și colaborăm strâns cu statele membre pentru a le oferi asistență în procesul de punere în aplicare. Deci facem tot ce putem pentru ca actele delegate să fie adoptate cât mai repede posibil, astfel încât să dăm industriei timpul necesar să se pregătească. Însă, credem că ar fi un semnal greșit să amânăm uh, punerea în aplicare, intrarea în vigoare a acestei directive perioada de punere în aplicare de 2 ani a fost decisă de colegiuitorii europeni și ar trebui să fie respectată. Da, este ambițioasă, dar totuși e o perioadă de timp uh, realistă. Dorim să oferim uh, uh clienților uh, noi standarde de protecție într-un termen de timp rezonabil. Suntem pregătiți să colaborăm îndeaproape cu Parlamentul European și cu statele membre pentru a facilita uh, procesul pentru a oferi cât mai repede părților interesate certitudinea necesară. Mulțumesc! Vreau să vă reamintesc că mai avem 10 minute și mai am 4 vorbitori. Deci vreau să vă rog să vă mențineți uh, întrebările în ce puțin două minute și mai puține subiecte pe care să le atingeți. Da, Gunnar, într-adevăr, dumneavoastră ați, uh, ați respectat timpul. Domnule Coța, să vedem dacă puteți să concurați cu domnul Hockmark. Uh, mulțumesc. Am două întrebări scurte. Administrația americană va opera o dereglementare a sectorului bancar. Domnule comisar, cum credeți că ar trebui să reacționeze Uniunea Europeană? Pentru că avem nevoie de un sector bancar stabil, dar avem nevoie de asemenea de un sector bancar competitiv la nivel global. Deci, uh, se pare că ne confruntăm cu o provocare din partea americanilor. Și a doua întrebare se referă la situația sectorului bancar din Grecia. Din punctul meu de vedere, situația se îmbunătățește, dar într-un ritm foarte lent și avem nevoie de un sector bancar mai dinamic pentru a putea finanța economia ca ea să se poată dezvolta. Aveți uh, la comisie idei, propuneri, uh, veți lua vreo inițiativă pentru a ajuta, pentru a accelera evoluția pozitivă în sectorul bancar din Grecia? Da, vă mulțumesc pentru întrebări. În primul rând, în ceea ce privește ultimele evoluții din uh, Statele Unite, uh, în ceea ce privește uh, revizuirea legii Dodd-Frank. După cum știți, uh, aceasta a fost publicată recent, noi o examinăm în momentul de față și uh, urmărim aceste evoluții cu mare atenție și semnalul pe care îl transmitem autorităților americane este acela că ne așteptăm uh, Um, ca ei să continue să respecte standardele globale, um, inclusiv cele convenite în comitetul de la Basel, cum ar fi uh, rata pentru stabilitate, uh, rata de finanțare pentru stabilitate, uh, care face parte și din pachetul Uh, prezentat de comisie în noiembrie și așteptăm să vedem care vor fi pașii următori, pentru că um, trebuie să vedem ce se va întâmpla și în, atât în administrația uh, americană, cât și în uh, Congres și în Senatul american. În momentul de față, nu știm cum anume vor merge lucrurile nu vedem neapărat o problemă în sine uh, legată de revizuirea legii Dodd-Frank. Uh, uh, și noi ne revizuim legislația, e nevoie de mai multă proporționalitate, de niște ajustări țintite, dar sigur că uh, revizuirea în America nu trebuie să ducă la o dereglementare și la o deviere de la standardele care au fost convenite. Apoi, în ceea ce privește cea de-a doua întrebare referitoare la dezvoltarea sectorului bancar din Grecia, um, inclusiv chestiunea creditelor uh, neperformante, că sunt uh, o rată foarte ridicată. Um, în cadrul programului de susținere pentru Grecia, după cum vă aduceți aminte, la începutul programului uh, s-au alocat uh, anumite fonduri pentru recapitalizarea bancară și sigur că monitorizăm aceste evoluții uh, îndeaproape și vedem de asemenea nevoia de a susține susține uh, redresarea economiei Greciei într-un uh, context de ansamblu și de aceea acest plan pentru creștere și locuri de muncă în Grecia a fost uh, propus și în 2015 la începutul programului actual pentru Grecia și uh, dacă nu mă aduc aminte, chiar săptămâna trecută am uh, realizat o revizuire la aproape 2 ani de la inițierea acestui program în care evaluăm uh, um, fondurile care au fost mobilizate pentru susținerea Greciei uh, pentru acest plan, de exemplu pentru a facilita absorpția fondurilor europene, pentru a oferi asistență tehnică, um, finanțare avansată, astfel încât Grecia să nu fie într-o uh, stare de um, investiții insuficiente um, și continuăm să um, punem în aplicare și să progresăm cu acest uh, plan pentru creștere și locuri de muncă în Grecia, pentru că trebuie să ne asigurăm că uh, vrem cu toții să ne asigurăm că economia Greciei își revine, că se poate încheia programul și că Grecia se va, poate, se va putea reîntoarce cu succes pe piețele financiare. Mulțumesc din partea Socialiștilor și Democraților, domnul von Weizsäcker. Da, mulțumesc. Că uh, sigur că am să continui cu întrebările privind contrapărțile centrale. Dar uh, ați vorbit foarte mult despre politica de localizare și vreau să vă felicit pentru propunerea comisiei. Eu cred că a fost foarte bine să luați această abordare bazată pe risc, uh, fără a anticipa rezultatul, spunând uh, că se poate utiliza ori o politică bazată pe localizare, ori un regim extrateritorial, uh, în funcție de necesități. Cred că este o abordare foarte bună. De asemenea, vreau să vă felicit uh, pentru faptul că treceți de la abordarea unui colegiu de supraveghetor la un regim uh, individual de supraveghere pentru CCP-uri, dar nu mergeți până la capăt și sigur că această abordare are consecințe și în ceea ce privește uh, consecințele pentru exterior, dar și la nivel intern. Întrebarea mea este, de ce n-ați mers mai departe? De ce nu v-ați asigurat că pentru marile CCP-uri există un, o singură autoritate de suprafechere, um, ESMA și SSM să poată lua deciziile și ca și un corolar, dacă doriți uh, să treceți uh, mai departe la um, supravegherea unică și la mobilizarea mecanismului uh, unic de stabilitate, poate că ar trebui să ne mișcăm și în direcția unei autorități de rezoluție unice. Um, n-ați propus încă acest lucru, dar aș fi curios să văd ce poziție aveți. Mulțumesc! Am să răspund întâi la întrebarea referitoare la propunerile care să consolideze mandatul uh, ESMA um, atunci când uh, are de face cu CCP-uri uh, din țări terțe. Într-adevăr, s-a prezentat o astfel de propunere și considerăm că aceasta este o parte importantă dacă vrem să asigurăm supravegherea uh, duală, trebuie să ne asigurăm că există un omolog uh, clar în Uniunea Europeană care să poată colabora cu uh, țara terță în această supraveghere dublă. Și de aceea dorim să consolidăm mandatul ESMA în acest sens. Ați menționat de asemenea uh, consolidarea mandatului ESMA și la nivel intern și, într-adevăr, uh, suntem uh, acum uh, în procesul de revizuire al autorităților europene de supraveghere și vom reveni în toamnă cu rezultatele acestei revizuiri. Tocmai am încheiat consultarea publică, am primit mai mult de 220 de răspunsuri din partea diversilor actori și, într-adevăr, unul dintre obiective este acela de a consolida um, puterile uh, centralizate, uh, de, puterile decizionale centralizate ale autorităților de supraveghere, mai ales ESMA, și vorbim uh, mai ales despre ESMA în um, revizuire pentru a asigura convergența supravegherii, pentru că și aceasta este o chestiune care trebuie să fie abordată pentru a asigura aplicarea uniformă a normelor europene și a practicilor de supraveghere uh, în întreaga Uniune Europeană, astfel încât să ne asigurăm că normele sunt aplicate în mod uniform în întreaga Uniune Europeană și nu există diferențe de um, supraveghere care să atragă anumite uh, întreprinderi. Întrebați de ce nu mergem până la capăt. Să vorbim despre un, uh, o autoritate unică de supraveghere. Există niște factori uh, pe care trebuie să-i luăm în considerare și cred că pe termen lung uh, putem să ne gândim la un astfel de element. În primul rând, e vorba de responsabilitățile fiscale naționale și vedeți și dumneavoastră rezervele statelor membre uh, în materie de cedare a deciziilor, anumitor decizii care ar putea avea uh, consecințe importante pentru statele membre statele membre nu vor să cedeze această putere unei autorități din afara lor. Pentru că aici autoritățile competente naționale au uh, un rol important în mod tradițional în luarea deciziilor și acesta nu este un lucru care se poate fi schimbat peste noapte. Dar în orice caz trebuie, vedem într-adevăr uh, um, beneficiile ale unei singure autorități de supraveghere. Mulțumesc. Și în numele, pe, pe ultima întrebare, domnul Burkhard Balz. Uh, Vreau să pun o întrebare în legătură cu cazul Banco Popular. Ieri, la comisia aceasta, doamna Nui ne-a spus că criza băncii populare care a ajuns cu rezoluția, s-a terminat cu rezoluția sa a 7 iunie a spus, rezultă în uh, mai multe puteri ale autorităților de supraveghere. Sunteți de acord cu această direcție pentru vi- propunerea de viitor? Un alt element uh, al crizei Banco Popular a fost că s a creat uh, dubii serioase în legătură cu calitatea exercițiului de test de rezistență. Cum este posibil ca o bancă care a trecut cu brio testul de rezistență a fost declarată uh, falimentară la uh, doar un an mai târziu? Și în contextul creșterii puternice ale economiei spaniole ce se întâmplă cu aceste teste de rezistență. Doamna Nui tot ieri ne-a spus că ea împreună cu doamna Lautenschläger au informat Comisia în legătură cu dificultățile cu care s-au confruntat cu măsurile de intervenții în cadrul PRD și asta datorită CRR și CRD. Știind că aceste uh, probleme nu sunt atât de uh, prezente, uh, câteodată măsurile uh, vin prea uh, târziu și prea puține. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. În prima întrebare, în legătură cu creditele neperformante. Bineînțeles, este o întrebare de ordin mai general și lucrăm acum la un plan uh, european de acțiune pentru creditele neperformante. O direcție este uh, exact uh, acțiunea în domeniul supravegherii și vom discuta aceste aspecte luna viitoare la Ecofin. Deci, pentru a ajunge la momentul actual. După cum spuneam în prezentările introductive, acum am avut primul caz practic de rezoluție bancară. Trebuie să uh, ne întâlnim să vedem care sunt implicațiile practice, de ce pași suplimentari este nevoie și acest uh, lucru va clarifica și interpretarea propunerilor de, din SSM în ceea ce privește creditele neperformante. Lucru pe care îl vom evalua post-rezoluție. În ceea ce privește testele de rezistență, nu pot să comentez, pentru că Comisia nu este un supraveghetor bancar în cazul Banco Popular a fost cea de-a treia uh, bancă de, pe ultimul loc în sus, în ultimul exercițiu și uh, am avut și uh, inspecții la fața locului. După aceea, mm, în intervenția timpurie, am avut obiectivul Obiectivul acestor intervenții este de a stabiliza uh, băncile și de a împiedica uh, o acțiune de reglementare. Deci, uh, puterile de intervenție precoce sunt foarte importante conform regulilor europene. Deci, Examinăm acest lucru în SSM și în uh, banca, în ESP. Mm. Vă mulțumesc, domnul Tang, din partea Socialiștilor și Democraților. Vă mulțumesc, domnule Dobrovskis, pentru prezență. Uh, Uniunea în Piețelor de Capital a demarat, este o veste bună și acum uh, trebuie să facem ca acest proces să fie mai durabil. Vestea bună este că comisia dumneavoastră pare angajată în acest sens. Uh, se lucrează foarte mult cu cooperarea de plină a comisiei. Acestea fiind spuse, câteodată încerc să-mi dau seama ce progrese a făcut uh, Comisia Europeană. Putem să uh, ne așteptăm la uh, orientări în legătură cu principiile ESG. Am, avem recomandările mm, Consiliul European pentru Stabilitate Financiară. Comisia le va susține, va exista o susținere a G20. Uh, trebuie să ne asigurăm că și G20 va susține aceste recomandări cum putem să facem ca aceste uh, reguli să devină operaționale. După aceea, avem noi legislații în legătură cu uh, costul produselor pentru, costurile produselor pentru personal. Uh, poate să fie un semn bun că Comisia vrea ca aceste produse să devină mai durabile. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări în legătură cu această muncă de a face Uniunea Uh, piețelor de capitale mai profitabilă, este uh, în linie cu uh, munca grupului de experți la nivel înalt. Din primul trimestru al acest an, însă vom avea și un raport intermediar vom avea și o uh, conferință la nivel înalt pentru a discuta aceste constatări de până acum. După aceea, după aceea, uh, probleme legate de ESG, există și uh, taxele fiduciare, nu există o definiție formală a acestor taxe fiduciare în legislația comunitară, însă există datoria de loialitate și datoria de prudență care sunt în parte codificate în uh, legislația serviciilor financiare. ne-am anunțat și intenția de a defini uh, datoria fiduciară a deținătorilor de active și cum putem să integrăm uh, aceste aspecte în procesul decizional. După aceea, în ceea ce privește uh, grupul de lucru FSB în legătură cu dezvăluirile, cu transparența, am uh, luat în considerare aceste propuneri în uh, orientările pentru raportare financiară, în sensul că am amânat uh, aceste probleme în raportarea intermediară pentru a le putea prelua pe cât de mult posibil. După aceea, în ceea ce privește produsul paneuropean pentru pensii, am, uh, avem prevăzută adoptarea acestui proiect înainte de vacanța de vară și vom lua în considerare includerea posibilității ca furnizorii să țină cont de factorii ESG. Deci, într-un sens, este clar că avem nevoie de o armonizare, de o facilitare al acestor uh, considerente. Am uh, pe cineva care dorește să intervină la intervenții spontane, dat fiindcă domnul Polis a fost de la începutul reuniunii uh, aici în sală. Uh, voi vorbi în limba elenă. Domnule Dombrovski, ați uh, vorbit despre Grecia și despre asistența oferită băncilor Uh, este memorandumul pe care trebuie să-l plătească poporul elen. Trebuie să se dezbată despre investiții și stabilitate financiară, datorii și s-a ajuns la un al patrulea program de bailout. Ați vorbit despre stabilitate. Ce înseamnă stabilitate, după părerea dumneavoastră? înseamnă un surplus de 3,5% și 2% până în 2016, 37 de ani. Deci este vorba de salarii de 250 de euro pe lună și o uh, povară de impozitare extrem de mare pentru uh, Uh, cei săraci uh, și beneficii pentru marile companii, uh, capacitatea de a concedia pe angajații extrem de ușor. Ce pot aștepta cetățenii din partea politicilor dumneavoastră? Este o politică pe care ați pus-o la punct împreună cu guvernul elen. Da. În primul rând, trebuie să vă uh, spun că scopul acestui al treilea program este de a uh, readuce creșterea economică în Grecia pentru a ne asigura uh, redresarea și în acest sens lucrăm anticipăm că economia elenă va crește până la 2% în acest an și că va crește peste media europeană uh, în perioada de previziune. Deci uh, șomajul va scădea, stabilitatea financiară revine și este foarte important acum să rămânem pe aceeași cale. Un pas este uh, încheierea evaluării celui de-al șaptelea program și, de asemenea, să pregătim Grecia pentru întoarcerea pe piețele financiare pentru a ne asigura că poate să fie independentă și nu depinde de uh, programe de asistență financiară din partea Uniunii Europene. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru uh, timpul din această după masă. Ați avut foarte mare răbdare cu noi. Vă mulțumim. Trecem acum mai departe foarte rapid. Uh, dau cuvântul raportorului Marisa Mateas pentru a ne prezenta ideile principale ale, ale raportului său. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte, voi fi foarte succintă pentru că Eh, este vorba de acest aviz eh, care este destul de scurt. Este vorba așadar de lupta împotriva inegalității. Este un raport pe, pe care Comisia de Ocupare este competentă pe fond și mm, pentru că nu am foarte mult timp, am decis să mă axez pe unul dintre elementele care mi se pare că este unul dintre elementele cele mai importante care uh, afectează Comisia noastră, investițiile publice și cele private. Inegalitatea reprezintă o problemă socială importantă și uh, știm că în viață inegalitățile pot să uh, fie și o cauză și o consecință. Uh, important este, și este și problema investițiilor publice și private, pentru că prin intermediul, intermediul investițiilor se pot crea locuri de muncă. Este o sursă de inegalități și trebuie totuși să ne asigurăm că există norme minime într-o dimensiune foarte importantă și permite să uh, luptăm împotriva altor inegalități din, din societate. Cred că dacă încercăm să mergem în întâmpinarea tabului care uh, există în uh, investițiile publice, putem să facem față unor uh, Uh, provocări importante, ceea ce reprezintă și o șansă pentru investitorii privați. Acesta este un aspect care mi se pare esențial și sunt deschis sugestiilor dumneavoastră. Dau cuvântul raportorilor din Umbra, domnul Marticello este primul de pe ordinea, de pe lista mea. Domnul Balt, mulțumesc, doresc să intervin în numele raportorului nostru din Umbra, domnul Marticello. Câteva gânduri din partea PP-ului. În primul rând, bineînțeles, doresc să mulțumesc Marisei Matias pentru munca depusă cred că uh, scurt și la obiect, dar asta este unor foarte bine, a reușit să um, um, facă un rezumat al uh, problemei. Ce m-a frapat imediat la citirea acestei propuneri este întrebarea despre ce fel de inegalități vorbim de fapt. În ultimele luni am văzut că există și o dezbatere mai extinsă în ceea ce privește inegalitățile. Din punctul meu de vedere, aceasta uh, este o dezbatere din ce în ce mai uh, puternică, dar până la urmă trebuie să ne întrebăm cum măsurăm inegalitatea. Deci, Asta este întrebarea. Care sunt criteriile pe care, și indicatorii pe care îi folosim? Iar apoi, uh, în ceea ce privește șomajul ca problemă cheie. Bineînțeles că șomajul este întotdeauna o problemă mare, însă și în această dezbatere trebuie să discutăm despre ce ajută până la urmă la crearea de locuri de muncă. În Germania se spune, avem o vorbă că e măsură socială cea care creează locuri de muncă. Deci, îi mulțumesc Marisei Matias pentru propunere. Cred că vom mai discuta această propunere. În orice caz, este un subiect uh, important și tocmai de aceea am dorit să și intervin. Mulțumesc, domnul președinte. Domnul Ivan este numele SND, dar nu îl văd. Domnul Tremosa atunci, dar nici pe el nu-l văd. Domnul Odoc este prezent însă. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Dziękuję pani poseł Mat. Mulțumesc foarte mult, doamnă Matias, pentru textul pe care ni l-ați propus. Vă reamintesc totuși că grupul nostru ECR are mari rezerve în legătură cu acest raport. Diagno- evident, diagnosticul este corect în, ceea ce privește dificultățile sociale și ocuparea tinerilor. După aceea, formele toxice de ocupare care sunt la limita legalității, uh, contracte uh, extrem de dezavantajoase și uh, și drepturile sindicale. Însă știm uh, așadar că diagnosticul e just. Însă în partea unde propuneți soluții, nu propuneți uh, decât creșterea și extinderea competențelor Comisiei Europene. Uh, noua directivă în legătură cu concediul de maternitate, sistemul de asigurări de șomaj în Europa, directiva privitoare la condițiile de lucru. Acestea sunt instrumentele care la prima vedere par foarte necesare și judicioase, însă când le examinăm mai îndeaproape avem dubii. Pentru că aceste instrumente la nivel european vor fi oare la fel de eficace ca și măsurile realizate la nivel național. Am îndoieli, pentru că totuși la nivel național se cunoaște situația și se cunosc problemele. Vom avea un program uh, larg de susținere socială a familiilor care au mai mult de un copil. Este un program care a îmbunătățit situația financiară a multor familii și a permit să îi includem uh, social, uh, să includem uh, avem nevoie de instrumente coordonate la nivel european. Chiar și raportoarea recunoaște că semestrul european nu a putut să joace rolul scontat în echilibrarea egalităților de șanse de ce așadar să uh, promovăm o armonizare și mai mare la nivel european? În plus, fără să se discute rezultatele programului programelor pilot. Deci acest scepticism al grupului meu uh, cred că se va reflecta în avizul nostru pentru Comisia Econ. Domnule Ozoc, nu văd pe nimeni aici din partea celorlalte grupuri. Din partea vezilor, Filip Lambert, aveți cuvântul. The greetings from our shadow. Domnul uh, Gigol, da, salutări din partea uh, raportorului nostru din umbră, doamnă președinte. Salutăm uh, faptul că avem acest aviz Aș dori să subliniez faptul că în aviz este foarte puternic pus accentul pe crearea de locuri de muncă, chiar dacă nu sunt de acord că tot ce creează locuri de muncă este social. Și uh, sclavagismul ar îndeplini această definiție. Deci să fim uh, prudenți cu această vorbă prea des folosită în germană. În acest aviz, cred însă că ar trebui să ne concentrăm asupra uh, competențelor noastre. La multe puncte menționate în aviz, comisia noastră nu are competențe. Dacă mă întreb unde avem noi uh, competențe, în domeniul raportului uh, de la Ample, aș spune combaterea evaziunii fiscale și evitării plății taxelor și astfel să uh, permiterea investițiilor și a cheltuielilor rezonabile, în același timp uh, contribuind la limitarea inegalităților. Apoi, dacă distribuția veniturilor este inegală, avem persoane mm, mai bogate care au mai, multe, mai mulți bani de uh, investit pe piețele financiare, ceea ce poate contribui la uh, instabilitatea financiară. Uh, deci există o legătură între inegalități și sectorul financiar. Iar apoi noi suntem responsabili pentru politica de concurență, iar aceasta poate juca un rol important. Tocmai pentru a reduce nivelul prețurilor și uh, pentru a uh, avea și un randament bun, ceea ce uh, îi ajută mai ales pe uh, consumatorii mai slabi. Deci mi-aș, voi depune amendamente uh, care fac o legătură mai strânsă între acest aviz și area de competență a comisiei noastre. Nimeni nu mai dorește să intervină, uh, deci voi da cuvântul raportoarei pentru concluzii. Mulțumesc încă o dată. Voi încerca să uh, fiu succintă din nou. În ceea ce privește cele spuse de Burkhard Balz, uh, tipul de inegalități despre care vorbim. Adevărul este că explicam asta inițial când redactăm un aviz, uh, avem o limitare foarte puternică a numărului de caractere. Deci eh, nu putem eh, intra foarte mult în detalii. Am încercat să mă bazez pe inegalitățile ce țin de mm, ocupare sau ce țin de accesul la serviciile publice. Este clar că eh, am mai putea adăuga unele lucruri în ceea ce privește cele spuse de colegii de la ECR. De fapt, nu vorbeați despre raportul meu, vorbeați despre raportul lui Javi Lopez, care este raportorul la Comisia de Ocupare. Nu vorbim deloc de concediu de maternitate, programe pilot și așa mai departe. Tot ce ați menționat, de fapt, țin de uh, raport în sine și nu de avizul nostru la acest raport. Bine, se poate completa. Am ascultat în orice caz cu atenție, am luat notă, dar uh, raportul asupra căruia ați exprimat rezerve nu este al meu, ci cel al colegului Javi Lopez. Referitor la cele spuse de Sven, sunt cât se poate de, de acord cu ceea ce ați spus. Eu am avut însă loc pentru a dezvolta un singur subiect am uh, vorbit despre investiții ca element central al politicii economice. Este clar că evaziunea fiscală, frauda fiscală, chestiunea redistribuirii veniturilor, toate acestea sunt chestiuni esențiale. Nu am avut suficient loc, dar uh, sunt de acord cu ceea ce ați spus. Thank you, Marisa, and thank you for... Mulțumesc, Marisa, și Îți mulțumim pentru că datorită ție uh, suntem din nou um, în, uh, în, în, din nou respectăm uh, programul. Este Ryanon este astăzi este ultima ei zi la Econ. Aș dori să îi mulțumesc foarte mult Știți foarte bine că din 2009 lucrează la dosare dificile împreună cu noi. Și după cum a spus uh, domnul Ferber, eu voi fi complet pierdută începând de acum încolo. So, we are continuing our meeting and I have a request from Mr. Continuăm cu reuniunea noastră. Domnul Lambert dorește să intervină. Domnule președinte, mi-am uitat cartela de vot. Aș dori să vă spun că este pe drum, dar la primele voturi nu uh, voi uh, putea vota președintele. În școala primară, profesorul, când uitam ceva, îmi spunea bine că măcar uh, capul e legat de corp, pentru că măcar așa nu poți să-l uiți. În orice caz, cardul este pe drum, e foarte bine. Domnul Viegas uh, m-a rugat să ne ocupăm de avizul său întâi, pentru că el trebuie să plece la aeroport. E în regulă? Nu sunt obiecții în acest sens? Toată lumea are cartele de vot. Începem deci cu Viegas. So we start uh, firstly with a test vote. Everyone beyond. Începem cu un test. Toată lumea, cu excepția domnului Lambert, are cartela de vot. Pot deschide votul pentru un vot de, pentru o testare? Yes. Oh, I don't see it. Oh, you have. Ah, I have it here. Okay. Test vote is still open. And we count that the Greens are not having too many votes. S-a deschis votul, ne bazăm pe faptul și ne bucurăm că verzii nu au, sufic- nu au prea multe voturi. Da, arată foarte bine acest test. Închidem uh, testul și începem cu Uh, avizul politicile de garantare a venitului minim ca instrument de combatere a sărăciei. Începem cu compromisul H. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem cu asta la amendamentul 74. Cine este pentru? Împotrivă? ab... uh, cred că verificăm. Verificăm 74. A votat toată lumea? Da, s-a închis votul și se adoptă. 75. Pentru a fost 23 la 21. Am citit numai ce scrie pe ecran, n-am acces la mașinile high-tech. Claudia, data viitoare, afișez pe ecran foarte bine. Amendamentul 75. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aceeași majoritate se adoptă. 76 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 77 din partea doamnei ministre care și-a dat demisia. Cine este pentru? Abțineri? Se adoptă. Asta am citit în ziarele franceze de astăzi doamna Van Nieuwenhuizen. Totuși nu mi se pare foarte amuzant. 78, spune președintele. Cine este pentru, împotrivă? Îmi pare rău, dar trebuie să verificăm. 78. Uh, cine um, S-a deschis votul. The vote is closed. Închis votul și se adoptă. Compromisul 1 am, uh, pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 90 pentru împotriva abțineri se respinge. 91 pentru împotrivă. Trebuie să verificăm. Avem o nouă majoritate. S-a deschis votul. Has everyone voted? The vote is closed. A votat toată lumea, s-a închis votul. Și se respinge, la diferență de un vot. Amendamentul 92, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 93 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Dacă vreți să verificăm, 93 pun la vot. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul și se respinge. Da, am văzut. 94, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aceeași majoritate se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri, uh, trebuie să verificăm. 95, verificăm. S-a deschis votul. Voted. The vote is closed. A votat toată lumea, s-a închis votul. Și, în mod clar, se adoptă 97 pentru, împotrivă, abțineri și se respinge. Compromisul J pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 107 pentru, împotrivă, se respinge. 108 pentru, împotrivă, abțineri. Și acum trebuie să verific. S-a deschis votul la 108. A votat toată lumea, s-a închis votul. Și se adoptă. Compromisul ca cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 120 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 121 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 122 pentru, împotrivă, abțineri. Ce face grupul SND? Bun, verificăm. 122 s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 124 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 125 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Compromisul L pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul M pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 143. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, dar să verificăm. 143. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost bine să verificăm. S-a respins. 145 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 146 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar să verificăm. 146. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă în mod clar 147. Cine este pentru? Împotrivă, abține, se respinge. 148. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 149 e retras. 150 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 151 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 152 pentru, împotrivă, cred că se adoptă, dar să verificăm. S-a deschis votul la 152. A votat toată lumea, s-a închis votul se adoptă. 153 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul N pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Comprom și cu asta ajungem la compromisul A pentru, împotrivă, abțineri abțineri se adoptă. Compromisul B. Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 23. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și se respinge. Tocmai de aceea nu puteam să-mi dau seama. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă în mod clar. Compromisul D pentru, da, s-a adoptat. Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 33. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, se respinge. 34. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 42 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 43 pentru, împotrivă, trebuie să verificăm. 43, supun la vot, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 50. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se adoptă.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 57. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 60. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge la egalitate de voturi. Compromisul F, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul G, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și cu asta votăm, vo, avem votul final, vot prin apel nominal, s-a deschis votul, pentru votul final s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă felicitări raportorului care sper că își va prinde și avionul. That's it. And then we come back. În regulă, continuăm cu votul. Proiect de raport către un cadru paneuropean pentru obligațiunile garantate. Raportor este domnul Luche. Începem cu compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 31, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul E pentru Oh my goodness. There are so many versions of voting lists. Am atâtea versiuni de liste de vot astăzi, deci sunt informat că 63 este retras. Și cu asta ajungem la 74 ca o adăugare la compromisul D. Cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Iar acum pot trece la compromisul E. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. F. Compromisul F. Trebuie să fim atenți președintele, nu eu, președintele a spus că trebuie să votăm întâi uh, F bis. Nu știu de ce, dar președintele are întotdeauna dreptate. Deci supun la vot compromisul F bis. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Bun. Atunci nu mai trebuie să votăm compromisul F. Trecem la compromisul G. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. Trecem acum la uh, referit textul inițial uh, și acum considerentele. Compromisul 1. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Vot separat pe amendamentul 5. Cine pentru? Grupul și de a cerut votul acesta. Nu sunteți pentru? Cine împotrivă? Abține, se respinge. Da, un exercițiu plăcut. Trecem deci la votul final, prin apel nominal, ca de obicei. Deci s-a deschis votul. Votăm pe marginea raportului domnului Lucă, s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă cu 43 de voturi pentru. Felicităm raportorul pentru munca sa. Sperăm că și Comisia se va achita de toate obligațiile după ce dosarul va fi adoptat în plenară. Și ajungem la sfârșitul votului. Următorul punct pe noastră de zi este controlul actelor delegate și al măsurilor de punere în aplicare. Vorbim astăzi despre măsurile IFR de nivel 2. E vorba de regulamentul privind comisioanele interbancare fostul nostru raportor, uh, Pablo, ne-a părăsit uh, uh, eu sunt raportorul care urmează. Suntem în cel de-a 23-lea de slot de control al actelor delegate și de pune în aplicare. După cum știți, acordăm o mare importanță acestora și astăzi vom vorbi despre trei chestiuni Um, legate de uh, standardul tehnic de reglementare elaborat de EBA. Vă rog pe cei care doriți să plecați să o faceți în liniște. Deci, cu privire la uh, separarea între sistemele de plăți cu carduri și entitățile procesatoare. Autoritatea Bancară Europeană și-a publicat proiectul de standard tehnic de reglementare, RTS, în iulie anul trecut. Comisia, pe 5 ianuarie 2017, a propus șase amendamente uh, la text, toate în vederea consolidării, separării și a cerințelor de independență. Pe 16 februarie, EBA a emis un aviz cu privire la amendamente. EBA este de acord că trei dintre schimbările propuse pot fi integrate, dar nu este de acord cu trei dintre acestea, uh, și anume că ar trebui să se facă o separare legală între aceste două elemente. Nu este de acord. Și ne vom focaliza în discuție astăzi asupra acestor trei puncte unde opiniile Comisiei și EBA deviază. Um, prima, referitoare la Departamentul de Inovare și la funcționarea acestuia. În al doilea rând, e vorba de uh, planurile de partajare a acțiunilor cu uh, angajații și a uh, sistemelor de pensii și, în al treilea rând, condițiile care se aplică situațiilor în care aceeași persoană um, ocupă uh, sau uh, personifică mai multe uh, posturi, ocupă mai multe posturi, mai multe funcții de conducere. Vreau să urez venit doamnei Maria Valența de la DG Uh, concurență și lui Dirk Haubrich de la Autoritatea Bancară Europeană. El este șef de unitate pentru protecția consumatorilor și uh, inovare financiară și vreau să-i dau cuvântul pentru o scurtă introducere. În mod normal, m- alocăm 5 minute și după aceea uh, voi da cuvântul raportorilor uh, din umbră și celor care mai au întrebări și deci încep cu comisia, dacă e ok. Deci vă rog, doamne Valența, aveți cuvântul. Mulțumesc. Nu o să intru în multe detalii, pentru că deja uh, ați putut să vedeți uh, documentul de informare. Cerința privind independența este înscrisă în regulamentul privind comisiunile interbancare și este o măsură pentru a face o separare ver- verticală, uh, o separare între um, sistemele de plăți cu carduri integrate vertical și entitățile procesatoare. Deci e vorba de actori industriali integrați pe verticală. Aceștia sunt acoperiți. Trebuie să ținem minte că principiile pentru separarea um, sistemelor de carduri și ale procesatorilor, principiul nu este unul nou. E, deja în Uniunea Europeană, majoritatea entităților, din câte știm, 28 din 31, deja aplică principiul separării. Deci noi sugerăm aici o cuantificare a ceea ce se întâmplă astăzi în contextul industriei europene. Ah. Dar actorii internaționali ca Visa și Mastercard nu aplică principiul separării. Deci sugestia noastră dorește să elimine orice fel de denaturări ale concurenței față de actorii internaționali care lucrează pe, operează pe teritoriul european. Astea sunt uh, observații de natură generală și acum am să intru în chestiuni specifice. Uh, pe cele trei amendamente unde există divergențe de opinie cu EBA. Să nu uităm că avem o colaborare foarte bună cu EBA, deci acestea sunt chestiuni um, um, mai mici pe care nu suntem de acord, dar suntem de acord asupra principiilor. Un factor comun pentru toate cele trei puncte care ne îngrijorează este faptul că acestea oferă derogări care nu sunt prevăzute în regulamentul de nivel 1. Regulamentul privind comisiunile interbancare este foarte clar în cerința sa de independență a organizațiilor pe parte de contabilitate, organizare și proces decizional și nu prevede niciun fel de derogări. EBA um, a obținut uh, o susținere pentru uh, astfel uh, de elemente în alte um, Uh, propuneri legislative, cum ar fi MIFID, dar e vorba aici de nivelul 2, nu de nivelul 1. Deci aici menținem și prerogativele dumneavoastră ca și colegiuitori care ați decis să limitați derogările. În ceea ce privește aceste trei puncte specifice. Primul se referă la articolul 10.3. Um, e vorba de o derogare Uh, pentru independența personalului în cazul dezvoltării de noi soluții, deci pentru inovare. EVA propune o derogare pentru a în, în scopul inovării, o derogare de la inde, principiul independenței. Și spun ei că dacă nu se poate transfera personalul pentru scopul inovării, ar putea, inovări, ar putea să existe dezavantaje competitive. Dar, din potrivă, așa cum am spus mai devreme, noi considerăm că acest lucru ar fi în favoarea entităților integrate vertical față de competitorilor independenți și tocmai ar fi în favoarea marilor companii, cum sunt Visa și Mastercard, care sunt integrate pe verticală. Deci avem o părere complet diferită cu privire la această derogare, care de fapt nu este permisă de nivelul 1. Și dacă ne uităm la concurența internațională, noi nu credem că alți actori din lume vor permite tocmai ca inovația să fie creată tocmai uh, utilizând astfel de derogări, pentru că toți uh, actorii, fie că e vorba de um, actori străini pe teritoriul european sau actori europeni, trebuie să aplice aceleași uh, reguli. Deci, după cum am spus, vrem să prindem, să cuprindem în uh, reglementare și mari actori internaționali. În ceea ce privește articolul 11.3, care permit um, uh, personalului să participe la planurile de uh, sisteme de asigurări și la partajarea acțiunilor. Și aici avem o incompatibilitate cu nivelul 1. Nivelul 1 prescrie o independență completă și nu uh, permite niciun fel de derogare. Credem că dacă se introduce o derogare, aceasta var, uh, ar crea uh, stimulente pentru personalul care lucrează în anumite domenii ale uh, companiei să beneficieze de tratament uh, diferit uh, față de celelalte domenii ale companiei. Avem astfel de experiențe din alte sectoare, telecomunicații, gaz, electricitate, unde această separare a planurilor de partajare acțiunilor cu angajații s-a realizat uh, destul de ușor, fără complicații pentru companii. De asemenea, derogarea propusă vine în contradicție cu interdicția din articolele 11.1 și 11.2 din uh, standardele tehnice de reglementare, unde se spune că nu trebuie să existe legături directe sau indirecte cu remunerarea unei alte părți din uh, entitatea juridică sau din grupul respectiv. Deci, uh, propunerea EBAR duce o, la o contradicție în textul însuși și, nu în cele din urmă, în articolul 61 referitor la uh, independența organismelor de conducere uh, și numărul uh, propus de posturi de director care pot fi partajate, aici credem că o limită numerică arbitrară nu rezolvă lucrurile. Credem că ar trebui să existe criterii obiective um, și ar trebui să permită suprapuneri. Și Um, un ultim cuvânt referitor la separarea funcțională versus, versus separarea legală. Um, prevederile noastre se referă la separare funcțională. Acestea sunt cerințele din nivelul 1. Nu vorbim niciodată despre separarea legală, pentru că aceasta implică crearea de entități uh, juridice separate. Noi nu prescriem acest lucru. Um, spunem că e vorba de unități uh, diferite, uh, Um, fie că e vorba de contabilitate, de organizare, dar nu vorbim niciodată de separare uh, din punct de vedere juridic. Trebuie să fie un lucru foarte clar. Mulțumesc, mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Habrich de la EBA. Mulțumesc, stimate domnule președinte, stimați eurodeputați, mulțumesc că ne dați ocazia să ne explicăm uh, raționamentul. În primul rând vreau să subliniez ceea ce a spus colega mea din partea Comisiei. Mai sunt trei puncte de divergență cu Comisia Europeană, dar cooperarea a fost una foarte bună în ultimele 12-18 luni în care am elaborat acest uh, standard tehnic de reglementare. Deci să trecem la cele trei amendamente pe care le-a propus Comisia și cu care noi nu suntem de acord. Și să începem propunerea Comisiei de a avea schemele de plăți uh, prin carduri și uh, entitățile de procesare care să nu fie niciodată, um, să nu uh, transfere niciodată personal dintr-o parte în alta. Credem că acest lucru ar duce la un um, dezavantaj competitiv și sigur că mari, marile companii au resurse mult mai uh, Uh, importante, dar uh, um, în cazul entităților care operează la nivel internațional, um, uh, pot, acestea pot să um, își desfășoare activitatea în afara Uniunii Europene, unde uh, regulamentul privind comisiunile interbancare nu se aplică. Suntem de acord însă cu îngrijorarea Comisiei și de aceea propunem uh, să se clarifice legătura cu cerințele referitoare la entități din articolul 12 al RTS, inclusiv obligația de a nu divulga informații confiden confidențiale. Apoi, în ceea ce privește amendamentul care se referă la uh, sistemele de uh, prestații sociale, uh, din articolul 11.3, Comisia consideră că există o incompatibilitate aici uh, Uh, pentru că s-ar putea să existe o legătură cu performanța entității respectiv, respective. Noi considerăm cer scuze, tocmai am întors pagina greșită. Și vreau să trec la următorul amendament. Recomandarea Comisiei de a reformula obiecti criteriile obiective. Aici uh, nu suntem de acord cu Comisia, pentru că RTS-ul deja uh, cuprinde cerințe clare și de aceea am reinstituit acest uh, aliniat pe care Comisia recomandă să-l ștergem. În ceea ce privește opinia uh, comisiei, poziția comisiei, și anume că RTS-ul pare să creeze o derogare față de textul de nivel 1, nu suntem de aceeași părere. Noi dorim să ne asigurăm că rămânem în, decursul, în uh, contextul uh, legii, pentru că elaborăm legislație, o derogație la adresa, o derogare la adresa independenței uh, nu uh, este uh, ceea ce se întâmplă în situația actuală, pentru că uh, trebuie să se definească ce înseamnă independența, fie că e vorba de organizare, proces decizional sau contabilitate și de aceea nu credem că se poate numi derogare ceea ce propunem noi în text. O să mă opresc aici. Mulțumesc! Și acum trecem la uh, raportor și o să trec la limba mea maternă. Uh, Astăzi uh, avem de face cu trei uh, domenii și o să fac o observație uh, derogare referitoare la independența personalului în domeniul cercetării și inovării. Aici EBA propune um, o separare strictă a personalului, dar cu permisiunea unei derogări. Um, și acest lucru, într-adevăr, ar uh, permite companiilor să uh, facă uh, cercetare și inovare în, uh, în domeniul uh, plăților. Sigur că acest lucru depinde de dimensiunea unei companii și de resursele sale de personal. În orice caz, cu cât uh, poate să gestioneze mai bine personalul, cu atât și rezultatele de cercetare și inovare vor fi mai bune. Într-adevăr, există două mari companii care uh, Uh, domină uh, piața și care, sigur că pot să facă cercetare și inovare și, de asemenea, pot să-și desfășoare activitatea în afara Uniunii Europene. Dar dacă vrem mai multă inovare în domeniul uh, plăților, ceea ce ne dorim, am spus acest lucru ca legiuitori, atunci avem nevoie de măsuri prietenoase cu cercetarea și de aceea o derogare de la această separare strictă ar fi bună. Și de aceea întrebarea pentru DG Concurență Um, nu credeți că această separare foarte strictă uh, ar avea consecința că uh, tocmai uh, companiile și-ar extinde activitatea în afara Uniunii Europene. În ceea ce privește participarea personalului la programele de securitate, de prestații sociale, aici Um, EBA consideră că atâta vreme cât uh, sunt excluse conflictele de interese, ar trebui să se permită acest lucru, dar Comisia refuză această recomandare. Eu cred că ar trebui să ne gândim că, chiar dacă e vorba de departamente diferite, e vorba de una și aceeași companie. Deci, la nivel 1, nu vorbim despre o dezmembrare a companiei, ci vorbim doar despre o uh, separare organizatorică și pentru micile întreprinderi ar fi disproporționat dacă fiecare, fiecare întreprindere ar trebui să conceapă și să uh, gestioneze propriul uh, program de uh, remunerare. Și întrebarea ar fi dacă nu s-ar putea îndeplini cererile fără o astfel de mare, fără un astfel de mare efort administrativ. Și cel de-al treilea și ultimul punct, E vorba de condițiile referitoare la um, capacitatea unei persoane de a ocupa mai multe funcții de conducere. Aici uh, EBA propune uh, o, un plafon superior pentru, privind numărul de mandate uh, care pot să fie uh, deținute de aceeași uh, persoană. Aici uh, um, nu știu dacă este suficientă separarea și în uh, considerentul 33 se spune foarte clar că Uh, organizarea și procesul decizional uh, trebuie să fie um, separate în cazul companiilor și uh, numărul de mandate uh, propus aici nu mi se pare că respectă această cerință. Aș dori să știu părerea EBA. Considerați că propunerea dumneavoastră este suficientă? Comisia a adus însă ideea unei perioade de 2 ani uh, pentru uh, trecerea unei persoane în poziție de uh, management de nivel înalt de la, dintr-o funcție în alta. Comisia știu că cunoaște acest termen care este valabil în cazul comisarilor, dar întrebarea este dacă acest termen care este extrem de lung, totuși, pe o piață mică, dacă această perioadă de interdicție nu uh, ar duce la acceptarea de uh, alte oferte, pentru că sunt niște constrângeri profesionale destul de uh, serioase și deci întreb Comisia dacă această propunere este proporțională. Acestea ar fi observațiile noastre și acum revin la poziția mea de președinte și vorbesc engleză și dau cuvântul raportorului din umbră, din partea SID, Ole Ludvigsen. Ole, ai cuvântul. I juli offentliggjorde den europeiska bankmyndigheten Mulțumesc. În iulie, EBA a publicat aceste standarde tehnice pentru separarea schemelor plă- cardurilor de plăți și entităților de procesare care sunt uh, vizate de regulament în articolul 7.1 din regulamentul IFR. Acesta include faptul că acest tip de uh, entități trebuie să fie independente de procesare și auditare și contabilitate. În uh, regulament se asigură că sunt separate pentru a promova inovarea. Însă, nu este susținere pentru aceste propunere în regulament, nici în articolul 7.1, nici în considerente. Deci, aceste două unități ar trebui să fie independente. Mi se pare că s-a depășit uh, mandatul juridic. Aceste regulamente nu vor uh, facilita intrarea pe piața noilor actori va fi în beneficiul companiilor integrate vertical, de exemplu, cele foarte mari care deja dominează piața, care domină piața. Nu se vor susține uh, actorii noi. Nu se uh, ține cont de angajații din, uh, care lucrează într-un statut de separare funcțională. Trebuie să existe o organizare independentă, lucru care apare în articolul 7.1 și după cum ne-a spus și Comisia, această derogare nu este în conformitate cu această cerință de independență organizatorică de la 16.1. Mai mult, propunerea EBA de a acorda un fel de index nu corespunde nici cu nivelul 1, nici cu nivelul 2 din standardele tehnice, care necesită organizații independente. Din acest motiv, așadar, aceste uh, reguli pentru Consiliul de Conducere oferă orientări foarte clare despre ce reguli se aplică uh, și la punctul 33 al regulamentului se spune că aceste uh, scheme de carduri de plată și aceste entități de procesare pot avea aceeași uh, Consiliul Director. Nu cred că propunerea corespunde cu articolul 16.1 din uh, propunerea tehnice în legătură cu independența tehnică și numărul de roluri suprapuse nu uh, ni se pare că garantează într-adevăr independența celor două entități. Mulțumim, Ole. Voi parcurge lista mea încercând să-i găsesc pe colegii pe care nu-i uh, Caut Ashley Fox, nu este nici Sophie Intveld, nimeni altcineva din partea liberalilor, nici McCarthy de la GUE, nici domnul Eichhout de la Verzi, nimeni altcineva de la Verzi și nici pe Marco Vali de la FDD sau pe altcineva din FDD. Deci nu trebuie să trecem la intervenții spontane în afară de noi. Sunt puțin dezamăgit, uh, pentru a fi sincer, am avut o reuniune a raportorilor din umbră în care toată lumea a cerut acest punct și Comisia și EBA au uh, alocat timpul necesar pentru a veni astăzi. Vom discuta la următoarea reuniune a raportorilor din umbră cu Ole, uh, ultimul om care a rămas. Însă ați primit foarte multe întrebări, le luăm în aceeași ordine. Uh, domnul Valența, vă rog. Uh, voi trata întrebările una câte una. În ceea ce privește aplica schemele de plată cu card internaționale, este, este vorba de acestea care au fost integrate vertical. Deci dacă ne uităm, dacă vă uitați, în acest regulament încercăm să stabilim un uh, mediu concurențial loial între actorii mari și cei mai mici. În contextul industriei care uh, își face autoreglementarea în cadrul SEPA, majoritatea schemelor europene, 20 28 din 31 deja am introdus această separare funcțională. Deci noi introducem aici uh, o uh, încercare de codificare a ceea ce se întâmplă în industria europeană. De, aceea, de asemenea, în ceea ce privește separa, cerința de separare și actorii internaționali, această cerință se aplică uh, schemelor de plată internaționale, pentru că aceste cerințe se aplică acolo unde uh, se uh, furnizorul plătitorului și celui plătit sunt, se află în Uniunea Europeană. Deci ambele argumente pot fi transferate. Deci oricine operează pe teritoriul european este supus acestui regulament, fie Visa, Mastercard sau alți operatori opere, euro, europeni. În ceea ce privește separarea funcțională și dacă am putea să uh, prevedem ceva cu o sarcină mai redusă. Bineînțeles că astăzi nu, avem, nu am mandatul de a discuta altceva, însă în contextul procesului în care ne găsim, ne convine uh, destul de mult separarea um, planurilor de suprapunere a angajaților este ceva care se întâmplă în multe sectoare, telecomunicații, gaze, aceste sectoare sunt uh, integrate și este vorba de industrii care din punct de vedere al structurii nu uh, prezintă foarte multe diferențe. Deci considerăm că acest lucru poate să se întâmple și în industria cărților, cardurilor de plată, la fel cum uh, a avut loc în alte industrii. Planuri separate pentru angajați din diverse părți ale companiei nu a fost greu de implementat. După cum v-am mai spus, dacă acceptăm participarea în scheme colective, permitem o uh, contradicție inerentă în standardul de reglementare, pentru că avem în același articol, dacă nu mă înșel, o interdicție de a exista uh, legături directe sau indirecte cu aceeași parte a entității juridice. Deci, pre- permitem ceva în aliniatul 3 eh, care este interzis în aliniatele 1 și 2, în ceea ce privește ușile batante. Este un subiect destul de limitat în discuțiile cu comisarul, însă mm, există argumente că perioada de 2 ani ar putea fi prea lungă, deci că am putea să ne gândim să reducem perioada la un an însă este un aspect pe care trebuie să îl discutăm cu uh, liderii politici. Un alt punct care a fost ridicat în legătură cu concurența între schemele independente. Este vorba de un aspect care nu este uh, tratat în uh, uh regulamentul mm, taxelor interbancare, însă apare în standardul uh, de reglementare și există orientări care acordă exact acest care prevăd aceste tipuri de comportamente. Deci, chiar dacă nu sunt integrate, există reguli în domeniul concurenței care acoperă problemele inovației. Vă mulțumesc domnul Albrecht acum uh, răspunsurile sale la aceste întrebări. Vă mulțumesc. Răspund la sugestia făcută de comisie de a reduce potențial numărul de ani de la 2 la 1. Salutăm acest lucru pentru că ar uh, fi în linie cu propunerea noastră inițială. Um, noi ne-am uitat la celelalte directive pentru a vedea care sunt uh, interdicțiile impuse în alte domenii și am văzut că în domeniul auditării că perioada de un an este standard în domeniul auditului. Și de aceea, pentru acest caz, am considerat uh, că perioada de un an să fie de referință. După aceea, în răspuns la comentariile pe care le-ați făcut, um, până la urmă trebuie să ne întrebăm ce înseamnă independența într-un anumit context. Am examinat considerentele, sunt o serie de indicii, sugestii, și idei în considerente, dar nu există o definiție negru pe alb. Am, mandatul nostru este de a defini ce înseamnă independența, ă, ceea ce înseamnă că în anumite cazuri și scenarii este un, ă, o cerință mai strictă decât, decât în altele. Deci, ă, nu am dat o derogare, ci am dat o uh, substanță uh, termenului de independent, pentru că nu există definiție la nivelul 1 și am adăugat o definiție a ceea ce înseamnă criterii clare și obiective. Comisia a sugerat să eliminăm aceste criterii și am uh, sugerat să le introducem pe lângă alte criterii. Ultima idee, Comisia a făcut referire la orientările Comisiei în ceea ce privește legislația de concurență. Nu sunt sigur că aceste orientări sunt la același nivel ca și standardele tehnice Aceste orientări la care face referire Comisia nu au același statut, deci eh, nu cred că ar fi obligatorii pentru actorii care operează pe, via- pe piață. Vă mulțumesc foarte mult. Nu suntem mulțumiți, dar trebuie să acceptăm eh, lucrurile. Așteptăm Uh, următoarea actualizare va fi în uh, iulie. Nu, calendarul nostru pentru adoptare este în septembrie. Bine, deci o vacanță plăcută. Sper că și dumneavoastră, cu toate că trebuie să finalizați acest uh, proiect. Vă mulțumesc și începem procedura de examinare. Atunci vom avea posibilitatea de a o respinge. Vă mulțumesc că ajungem la punctul 17, diverse. Eu nu am nimic pe ordinea mea de zi și nu văd uh, solicitări. Următoarea noastră reuniune va fi marți, 11 iulie, de la 9 la 12.30 și, în, după, și după masa de la 15 la 18.30 se încheie ședința.